În Suedia, ca și în alte state membre, la acest nivel se face achiziția publică de obicei. Aici se fac cele mai importante achiziții publice în termeni economici. Ceea ce înseamnă că mm, noi, de la acest nivel, uh, suntem uh, cei care participă cel mai des și suntem foarte interesați de normele din acest domeniu. Noi participăm chiar la um, elaborarea normelor. Cartea Verde vorbea despre simplificare. Noi ne puneam uh, multă speranță în uh, această carte verde și speram să obținem uh, o procedură mai bună pentru achiziții astfel încât uh, licitația pentru un proiect de construcții, de pildă, să fie făcută în condiții bune și pentru consumatori și pentru vânzători. Dacă poți să cumperi uh, uh, coșuri de gunoi și pungi de gunoi la un preț bun, să rămân mai mulți bani pentru celelalte um, lucruri pe care le poți face într-un spital sau într-o școală. Însă, când am văzut propunerea comisiei, am constatat că ea nu simplifică ceea ce ne doream noi se simplifică, de pildă, um, pentru că se dinamizează sistemul de achiziție, dar nu întru totul. Nu se face nimic în legătură cu um, costurile din ciclul de viață și m-aș întreba dacă există oare vreo autoritate de nivel local sau regional, dacă chiar înțelege ce înseamnă practic această procedură în practică. Ideile pe care le-am găsit uh, ne se par uh, prea înguste, definițiile sunt prea înguste, nu corespund cu jurisprudența CEJ, normele sunt mult prea limitative și considerăm că propunerea din rezoluția Parlamentului era mult mai bună. Ea chiar reflecta speranțele pe care le aveam noi și uh, oglindea mult mai bine jurisprudența CEJ, decât uh, această propunere. Noi am sperat că autoritățile să poată alege pentru uh, ce procedură optează. Nu înțelegem de ce se face o astfel de împărțire între servicii din categoria A și B. Avem mai multe la categoria B, de pildă, transportul, um, sectorul social. Acolo se fac uh, foarte multe achiziții. Sigur, nu vrem să renunțăm la această împărțire, dar nu ni se pare potrivită. Ce ne îngrijorează pe noi cel mai tare în Suedia este că în continuare se mizează foarte mult pe prețul cel mai mic. Dacă vrem uh, să achiziționăm uh, servicii și bunuri de o bună calitate, nu știu dacă putem să o facem la prețul cel mai mic. Trebuie să ne asigurăm că criteriul de calitate este cel care primează și abia apoi aplicăm criteriul prețului cel mai mic. Eu am lucrat uh, timp de 25 de ani în calitate de consultant în acest domeniu și vă pot spune că este neobișnuit să nu există niciun fel de criteriu de calitate în achiziții publice. De pildă, la serviciile de sănătate, foarte adesea se merge pe prețul cel mai mic. Uh, Acolo criteriile de calitate sunt obligatorii încă de la început. Acolo te asiguri oricum că primești o calitate bună. Ar fi mult mai ușor să procedăm astfel decât să procedăm la o evaluare a calității în funcție de um, cea mai avantajoasă ofertă. Dacă mergem pe criteriul prețului cel mai mic, asta înseamnă că Sigur, lucrăm foarte transparent, uh, este foarte clar care ofertă e cea mai bună și astfel se reduce numărul de uh, contestații în instanță. În uh, Suedia am avut peste 2000 de, de astfel de cauze în instanță și vă dați seama că asta consumă timp, bani, resurse pe care le-am putea folosi mult mai bine în activitatea noastră municipală. Un alt lucru important este că în unele proceduri de achiziții, mai ales la bunuri, e foarte greu să evaluezi uh, criteriile altele decât prețul. Sarea, medicamentele generice, petrolul și chiar și radierele sunt greu de evaluat pentru că e nevoie de muncă suplimentară, trebuie să pui oamenii să verifice calitatea în loc să se gândească la alte lucruri, de exemplu să îi pui la proiecte de inovare, la servicii intelectuale. Și din experiența mea pot să vă spun că, de fapt, companiile cele mai mici beneficiază de pe urma acestui criteriu prețul cel mai mic. Ele au costuri mai mici și pot veni cu oferte foarte competitive. Cu cât sunt mai complicate regulile pentru achiziții și dacă mergem pe prețul cel mai mic sau dacă mergem pe oferta cea mai avantajoasă, atunci da, lucrurile se complică și trebuie să modificăm uh, criteriile, ponderile. Ei bine, atunci devine mult mai greu uh, pentru companiile mici să se înscrie, deoarece ele nu au resursele și expertiza necesară pentru a se înscrie la licitație. Vreau să subliniez că eu cred că ideea ofertei cele mai avantajoase trebuie păstrată, bineînțeles. Este foarte importantă în multe sectoare, însă autoritatea de achiziție ar trebui să poată alege liberă modelul pe care îl dorește. Există foarte multe forme și modalități de achiziție de pildă la spitale când se achiziționează echipamente de terapie intensivă sau la servicii arhitecturale, avem proceduri diferite. De aceea e nevoie de flexibilitate ca să putem obține cea mai uh, bună ofertă. Eu vorbesc aici în numele întregii mele regiuni și a nivelului local și regional din Suedia și pot să vă spun că E absolut nevoie de simplificarea regulilor. Nu putem uh, pur și simplu să tot venim cu complicații suplimentare la nivel administrativ. Trebuie să țineți cont și de punctul nostru de vedere. La nivel local există foarte multe autorități mici de achiziții și foarte greu pentru ele să recruteze experții care să le permită să înțeleagă aceste reguli. Uh, un Mulțumesc foarte mult! Doamna Kathleen Walker are cuvântul pentru a ne prezenta opinia angajaților, a lucrătorilor. Mulțumesc foarte mult! Am pregătit o prezentare în PowerPoint cu cele mai importante idei. Mă numesc Kathleen uh, Walker Shaw și reprezint uh, un mare sindicat din Regatul Unit. Sunt membru și a grupului economic și social care a lucrat pe avizul de achiziții publice. De asemenea, sunt membru într-o rețea cu tradiție veche. E vorba de rețeaua pentru achiziții publice durabile, care acționează deja de câțiva ani și care a fost uh, creată uh, ultima dată când a fost revizuită directiva achizițiilor publice. Eu lucrez în acest sector de vreo 20 de ani, așa că înțeleg foarte bine care sunt provocările uh, Uh, în ceea ce privește a găsi revizuirea corectă. Sindicatele nu sunt împotriva simplificării. Noi suntem pentru simplificarea directivei, dar trebuie să înțelegem că simplificarea nu înseamnă uh, îndepărtarea unora din principiile uh, fundamentale care ar trebui să stea la baza achizițiilor publice, iar eu sper că astăzi veți înțelege de ce susțin asta. Simplificarea nu înseamnă înlăturarea uh, cerințelor pentru standardele de respectat în ceea ce privește condițiile lucrătorilor. Atâta timp cât aceste lucruri rezultă clar din directivă, uh, totul este foarte bine. Deci claritatea este aici elementul primordial. Trecând mai departe, Vreau să subliniez contextul în care trebuie să ne învârtim. Uniunea Europeană are principii stipulate în tratat și în politicile sale. Se sprijină economia socială de piață, se sprijină îmbunătățirea condițiilor de lucru, se sprijină calitatea serviciilor publice, libertatea autorităților publice de a decide uh, când, dacă și cum oferă servicii, ținând cont aici, bineînțeles, de cooperarea internă și cooperarea publică. Legile de achiziții publice se aplică în momentul în care actorii ies pe piață. Noi credem că e important ca acest context să fie înțeles, pentru că există multe autorități publice în Europa, greu de crezut, care uh, cred că trebuie să apelăm la achizițiile publice doar pentru că avem aceste reguli, dar acest lucru trebuie să fie stipulat mult mai clar. Aceste principii trebuie să fie respectate nu doar în piața unică, ci și acum, în momentul în care revizim această directivă. Există câteva principii fundamentale pe care nu trebuie să le uităm, și anume, piața unică e doar o piață sau obiectivul acesta este acela de a deveni o economie socială de piață aliniată la obiectivele strategiei Europa 2020? În opinia mea, dimensiunile sociale și de ocupare ale directivei pentru achiziții publice trebuie să fie clarificate și consolidate în propunere, Aș atrage atenția colegilor că, date fiind programele de austeritate din Europa, abilitatea noastră de a atinge obiectivele din Europa 2020 um, reprezintă un lucru greu de atins. Avem un uh, climat de austeritate extrem de nefavorabil. Un principiu care contează foarte mult pentru sindicate este faptul că achizițiile publice implică bani publici, banii noștri ai contribuabililor. Noi considerăm că aici trebuie asumată o mare răspundere. Obligațiile sunt foarte mari, pentru că banii trebuie să fie cheltuiți într-o manieră înțeleaptă și integră. Noi credem că nu ar trebui finanțate acele practici care subminează salariile, întăresc discriminarea și subminează uh, drepturile lucrătorilor sociali, um, acordurile uh, colective și așa mai departe. Noi nu putem să separăm aceste lucruri de uh, textul legislativ aceasta nu e o listă exhaustivă a priorităților sindicatelor, dar în scurtul timp pe care l-am la dispoziție am vrut neapărat să subliniez câteva din acele idei foarte importante. Un lucru care contează foarte mult în fața comisiei dumneavoastră este, cred eu, următoarea întrebare. Ce facem cu C94 Convenția OEM în ceea ce privește contractele publice și clauzele de muncă? Despre asta discutăm în achizițiile publice și totuși, în textele Uniunii Europene niciodată nu a fost clarificat acest aspect, nici măcar nu a fost formulat ca atare, nu i s-a recunoscut uh, importanța. Această convenție OIM este o convenție de dinainte a Uniunii Europene și noi credem că ar trebui să fie recunoscută ca atare în legile pe achiziții publice. Trebuie să ofere certitudine juridică celor care au ratificat această convenție. Există mulți care utilizează convenția și totuși nu au ratificat-o, deci trebuie să se corecteze și această situație. Vrem să încurajăm așadar ratificarea în multe state membre. Totodată vrem claritate și coerență în modul în care ținem cont de nevoia de a respecta uh, drepturile lucrătorilor, uh, inclusiv în acordurile colective. E vorba de considerentul 44. Niciodată Comisia nu face referire la acordurile colective în textul uh, principal. Noi considerăm că e vorba de niște prevederi care trebuie să fie respectate în directivă. Există mai multe etape în achizițiile publice uh, unde s-ar putea uh, face apel la aceste idei menționate de mine anterior, cu condiția că acestea să apară în text. Trec foarte repede mai departe, fiindcă știu că nu mai avem timp la dispoziție. Din experiență pot să vă spun că prețurile scăzute nu sunt utilizate cu integritatea menționată de colega suedeză. Unele state membre, într-adevăr, aplică uh, prețuri minime, uh, fără însă a impune și niște standarde minime de calitate. Însă, e foarte clar că trebuie să alegem la achizițiile publice uh, Uh, cea mai bună valoare pe bani, pentru banii cheltuiți, dar în același timp trebuie să putem să privim într-un context mai amplu al durabilității contractului. Durabilitatea costă de asemenea. Dacă nu cumpărăm durabil, atunci, pe termen lung, de fapt, prețurile sunt mult mai mari decât dacă am face o achiziție inteligentă în primul rând, ținând cont de costurile ciclului de viață. Avem probleme cu uh, licitațiile foarte uh, scăzute. Vrem să vedem ce se întâmplă în cazul acestora. Uh, Vrem să fie 25, să fie, să fie anchetate cele care oferă costuri mai mici de 25% pentru achiziții în cazul lucrărilor și 15% pentru servicii. În general, costurile muncii sunt 90% dintr-un contract. Noi credem că dacă e să stipulăm un procent de 50% costuri pentru forța de muncă, s-ar submina condițiile de muncă pe piață. Vrem ca procesele să fie foarte clare, mai ales în ceea ce privește licitațiile cu preț scăzut. În ceea ce privește subcontractarea, Comisia nu a fost suficient de ambițioasă. Noi știm că mai multă lume e sensibilă la acest subiect și vrem să reducem uh, Uh, nivelul de subcontractări la 3. Noi lucrăm cu foarte mulți oameni care sunt îngrijorați de subcontractare, pentru că mulți dintre ei pierd contracte din cauza competiției neloiale. Uneori competiția este chiar ilegală în acest sector mulți, uh, multă activitate de subcontractare a devenit foarte complexă și pe multe niveluri, dar fără uh, o justificare corectă, pentru că, în general, se ascund niște abuzuri și se ascunde faptul că nu se respectă obligațiile. E vorba de um, o situație în care lucrătorii sunt în niște condiții de incertitudine la locul de muncă. Există chestiuni în ceea ce privește ciclul de viață care trebuie să fie consolidate în text. Și trebuie să înțelegem că atunci când discutăm despre ciclul de viață, mereu trebuie să discutăm despre procese durabile din punct de vedere social, pentru că sunt uh, antrenați bani publici până la urmă. Avem nevoie de această revizuire pentru a consolida domeniul achizițiilor publice și de a-l alinia la obiectivele strategiei Europa 2020. E vorba de implementarea unor politici decente europene, un, niște politici care vin din partea Parlamentului European și așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm cu dumneavoastră pe acest dosar. Mulțumesc pentru invitația la această audiere și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc și nu în ultimul rând are cuvântul doamna Alessandra Fratini. <coughs> Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, doream să mulțumesc și raportorului domnul Gargani pe acest eh, dosar atât de dificil. Eh, voi continua în limba engleză. Începând cu o introducere privitoare la Post Europe, care este o uniune restrânsă a Uniunii Poștale Universale și reprezintă interesele operatorilor publici europeni în domeniul serviciilor poștale. Reprezintă 2,1 milioane de lucrători în Europa și livrează zilnic uh, corespondență către 800 de milioane de clienți prin 175.000 de ghișee. În momentul de față, serviciile poștale intră în domeniul directivei privitoare la utilități. Dar nu există o structură specifică, cum ar fi conducte Uh, rețele de transmisie. Pe de altă cum au celelalte sectoare de utilități. Pe de altă parte, lucrurile s-au schimbat foarte uh, mult în ultimii ani. Toți uh, operatorii poștali constată o scădere a numărului de uh, cereri și uh, comportamentul consumatorului se schimbă. Când ați trimis ultima oară o scrisoare pe hârtie unui prieten sau unui partener de afaceri? Poșta face parte din sectorul comunicațiilor, dar poșta fizică este înlocuită tot mai mult de <clears throat> livrări de mesaje pe alte canale. Și principalul concurent este uh, serviciul de uh, mesaje electronice. Post Europe a salutat uh, anunțul Comisiei că urmează o modernizare a uh, legislației privitoare la achizițiile publice. Comisia a anunțat că e nevoie să fie revizuită și modernizată uh, această legislație pentru a fi mai bine adaptată evoluțiilor politice, sociale și economice. Regretăm că propunerea comisiei ei nu ține seama de dezvoltările fundamentale ale pieței care au avut loc în acest domeniu. Conform articolului 10 din directiva privitoare la utilități, Uh, directiva uh, se aplică la activitățile de servicii poștale și țin să vă atrag atenția, inclusiv alte servicii decât cele poștale. Nu veți uh, găsi o asemenea formulară în nicio altă reglementare care privește electricitatea, aprovizionarea cu apă și așa mai departe e foarte limpede că aceste alte servicii înseamnă uh, o seamă de alte servicii din care voi menționa uh, servicii logistice uh, legate de mijloace de transmitere electronică, servicii financiare, filatelice și așa mai departe. Care este poziția post-Europa? Eh, de iure eh, piața serviciilor poștale este deschisă competiției. Liberalizarea, proces început în 1997, eh, a realizat o deschidere completă a pieții în decembrie 2010. Totuși, am primit o derogare de 2 ani care merge până, deci, la, până la sfârșitul anului 2012 și când va intra în vigoare directiva privitoare la achizițiile publice, uh, se va realiza și această deschidere totală a pieței europene a serviciilor poștale. De facto, aceste piețe sunt foarte competitive. Articolul 30 indică un număr tot mai mare de alte servicii poștale care uh, depășesc domeniul directivei privitoare la utilități. Și e, sunt indicate un număr tot mai mare de servicii diverse care nu intră în competența directivei privitoare la utilități. E vorba de servicii financiare, curier expres și așa mai departe. Așa că ă, concluzia ar fi în lumina liber, procesului de liberalizare ca rezultat a introducerii unor reglementări specifice care asigură uh, o calitate înaltă a serviciilor poștale pe tot cuprinsul Uniunii Europene, Eh, îngrijorarea cu privire la impactul eh, în lumina evoluțiilor pieței, sectorul poștal crede că menținerea acestui sector pe teritoriul directivei privitoare la utilități nu mai este aplicabilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult! Mulțumim experților pentru prezentările extrem de detaliate pe o temă foarte complexă. S-au înscris la cuvânt patru oameni. Domnul Cojușnic, sper că v-am pronunțat corect numele, spune președinta, doamna Castix, doamna Lichtenberger și m-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Dacă mai dorește cineva să intervină, iată domnul Gargani, raportorul, domnul Coferati. Cam aceasta este lista vorbitorilor. O închid și dau mai întâi cuvântul domnului Cojușnic. Děkuji, paní předsedající. Vážené... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colege, dragi colegi, doamnelor, noua directivă, nouă revizuirea directivei pe achizițiile publice mă face să mă gândesc la un important politician uh, soviet care a emis o regulă general valabilă. Am vrut să îmbunătățim ceva și rezultatul a fost ca întotdeauna. Pe ansamblu, Comisia a venit cu o propunere pentru îmbunătățirea transparenței, pentru simplificare și pentru debirocratizare. Am, am onoarea să fiu uh, raportor din umbră la INTA și pot să spun că propunerea colegului meu, Tarabela, m-a surprins foarte mult și pe mine și pe grupul meu politic, pentru că acest această propunere nu face decât să complice lucrurile și să le birocratizeze. Vreau să-i mulțumesc invitatei din Suedia, fiindcă a menționat criteriul prețului și criteriul calității. Prețul se pierde din propunere ca fiind un criteriu principal. În schimb, apar noi criterii. Și nu doar uh, criteriul, criteriul prețului, ci și criteriile sociale sunt lăsate la o parte. Eu uh, plec de la premisa că acest criteriu e un, uh, aceste noi criterii nu fac altceva decât să paveze drumul spre iad. Și noi știm foarte bine că drumul spre iad e mereu marcat de intenții bune. Ei bine, eu plec de la premisa că cel care semnează un contract de achiziție publică e unul care se interesează de situația uh, se, mă scuza, se pleacă de la provința că contractorii mereu sunt marcați de respectarea normelor sociale, dar știm că realitatea este cu totul și cu totul alta. În ceea ce privește uh, achizițiile publice, trebuie să fie stipulat foarte clar că dreptul lucrătorilor trebuie să fie respectat. Întrebarea mea către toate expertele noastre este următoarea. E legislația existentă acum suficientă sau e nevoie să îmbunătățim domeniul achiziției publice, inclusiv făcând achiziții publice în plan electronic? Mulțumesc! Merci, Doamna Castex, mulțumesc. Vreau să mulțumesc expertelor pentru că au um, aruncat o lumină diferită asupra acestei problematici. Achizițiile publice și concesiunile sunt reglementate prin directive și prin uh, acte legislative foarte importante care vor avea un mare impact asupra economiei Uniunii Europene. Dat fiind volumul uh, foarte mare pe care îl reprezintă și numărul de locuri de muncă. Ați menționat aceste lucruri pe bună dreptate. Sunt atât mai importante cu cât ele presupun folosirea de bani publici. Banii publici vin de la bugetele statelor și acestea, practic, sunt cele care fac achizițiile publice. Noi, în calitate de legiuitori, ne dorim să orientăm modul în care se fac achizițiile publice și în care ele cântăresc în uh, bugetul și în economia europene. Acum, uh, cu această directivă, avem prilejul să dăm un set de orientări. Fie să le menținem pe cele existente, fie să le modificăm. Este vorba de niște orientări și în materie socială. Ne dorim mai multe locuri de muncă și locuri de muncă de o calitate mai bună. Ne preocupă și aspectele de mediu. Nu putem ca, pe de o parte, să venim cu recomandări și să facem directive pe baza unor criterii de mediu și, pe de cealaltă parte, când în sfârșit putem să punem recomandările în practică și legeri în materie de chestiuni sociale și de mediu, să ne prefacem că nu ar exista orientări în aceste domenii. Iată de ce eu nu cred că aici adăugăm o constrângere juridică suplimentară. Nu. Venim cu niște orientări, cu niște îndrumări cu privire la achizițiile publice, niște orientări minime, cred eu. S-a vorbit despre transparență. Da, Știm că atribuirea contractelor de achiziții publice adesea a fost și încă este, uh, din păcate, pătată de cazuri de corupție, de deturnarea banilor publici și așa mai departe, indiferent de nivelul la care se face atribuirea. De asta este nevoie de proceduri transparente și controlabile avem uh, obiective ce țin de calitatea locurilor de muncă, ziceam. Noi suntem uh, responsabili în acest sens și trebuie să spunem că la atribuirea de achiziții publice, fie că e vorba despre servicii, despre bunuri, trebuie să existe și niște criterii sociale, clare, precise și concrete. Adică nu este suficient să ne bazăm pe reglementarea la nivel național, ci și pe contractele colective. Am văzut care sunt hotărârile Curții de Justiție și am văzut cum pot fi deturnate convențiile colective prin subcontractare. Trebuie să evităm acest fenomen. Din momentul în care o autoritate publică contractantă face o achiziție, trebuie să se asigure că se respectă calitatea muncii criteriile de ocupare. De asemenea, eu cred că această directivă trebuie să aibă și un set de criterii de mediu, deoarece și mediul poate să constituie un criteriu în atribuirea unui contract de achiziții publice. Eu nu cred că prin asta creștem birocrația, sau um, povară administrativă. Din potrivă, dăm dovadă de coerență și de consecvență în politicile Uniunii Europene. Asta cred că este răspunderea noastră. Dank, Frau Castex. Bevor ich nun Mulțumim. Înainte de a da cuvântul doamnei Lichtenberger, vreau să urez bun venit domnului Max Stadler, care este secretar de stat în Ministerul uh, German pentru Justiție Mă bucură că astăzi sunteți aici la reuniunea Comisiei Jurii. Bine ați venit! Frau Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Doamna Lichtenberger are cuvântul. Mulțumesc. Achizițiile publice au fost privite ca fiind un instrument minunat pentru scăderea costurilor administrative și pentru demontarea monopolurilor regionale. Ei bine, această directivă sau vechea directivă nu a reușit să implementeze aceste principii și de aceea o revizuim. Eu cred că simplificarea ar fi aici un, o soluție foarte bună, iar pentru micile uh, întreprinderi, pentru micile comunități, adesea este imposibil să dezvolte competențele necesare pentru a organiza achizițiile publice în așa fel încât cel mai bun sau cea mai bună ofertă să câștige și nu un monopol regional. În al doilea rând, în continuare trebuie să învățăm care este situația la fața locului în cadrul uh, autorităților publice analizând achizițiile publice existente, vedem că există câteva elemente care se conturează foarte clar. Odată, problema subcontractării. Pentru mine, aici e o întrebare cheie, pentru că eu cred că există o manieră foarte organizată de a scăpa de asumarea răspunderii. Subcontractarea este folosită astăzi nu pentru a cumpăra expertiză, ci pentru a ascunde dumpingul de prețuri, și pentru a um, te eschiva din fața responsabilităților. Cunosc exemple concrete de moduri în care prin subcontractare <clears throat> s-a reușit implementarea unor uh, acțiuni care în mod normal nu ar fi fost permise din punct de vedere juridic, dar au fost făcute pe ușa din dos prin subcontractare. Un alt aspect extrem de important menționat de colegul nostru a fost uh, acela al uh, prețului ieftin. Eu sunt de o altă părere. Eu cred că cei care oferă, uh, care vin cu o um, ofertă cu preț scăzut, în general, au ajuns în situația în care prin tot felul de cascade de subcontractare, au uh, pierdut uh, prerogativele juridice. Deci, în cele din urmă au trebuit acordate aceste contracte la acele prețuri pentru că, iată, nu se putea altfel. Am exemple din uh, Austria unde Prețul cel mai mic a fost uh, acceptat, s-a oferit un contract acelui agent, chit că se știau care vor fi urmările juridice, consecințele subcontractării care avea oricum să vină. E o mare, mare problemă aceasta, de aceea eu cred că principiul ofertantului uh, cel mai bun este unul extrem de important, trebuie ca acest lucru să fie legat de niște norme foarte clare și implementabile. Uh, după cinci cascade de subcontractare, toată lumea pierde vederea de ansamblu și nu se mai poate implementa absolut nimic. Ciclul de viață mi se pare o idee foarte bună. Perspectiva ciclului de viață e un lucru foarte important, nu o să intru acum în detaliu. Mai am uh, încă o întrebare în ceea ce privește concesiunile de durată. Dacă se fac uh, concesiuni de 50 de ani, cum există în Franța, de exemplu, orice licitație publică e absurdă. Prin urmare, chestiunea licitației publice nu mai e una fezabil, fezabilă. Pentru că obiectivul ultim al achiziției publice, al licitației, nu mai este cel inițial. În 50 de ani se dezvoltă structuri de monopol regional oricum în timpul concesiunii. Acest lucru e valabil cu atât mai mult în sectorul rutier, unde e vizată foarte multă infrastructură. Concesiunile trebuie să fie pe termen lung, altminteri nu mai e realistă nicio investiție. Dar mie mi se pare că aici apare o problemă de bază. Pentru că licitația publică e cumva o soluție de aparență. În cele din urmă, monopoliștii regionali vor fi cei care vor câștiga întotdeauna. Cu privire la serviciile postale, se aplică cam aceleași reguli. Eu cred că este dificil să mm, organizăm un nou proces de licitație publică. În regulamentul general am fixat niște criterii foarte dure, iar a dedubla acest efort mm, va genera câteva contradicții. Eu consider că ar trebui să avem în vedere o altă soluție. Am o întrebare către experte. Adesea, autoritățile locale vor să introducă criterii speciale, că e vorba de comerț echitabil, că e vorba de alimente sănătoase, ecologice și așa mai departe. În uh, spitale însă nu se poate face asta pentru că se spune că atâta timp cât se respectă aceste criterii de calitate, nu pot să uh, fac niciun fel de discriminare între elementele ecologice sau celelalte. E bine, mie aici mi se pare că există o problemă. Doamnă Sveman, dumneavoastră ați spus că automat IMM-urile profită de pe urma faptului că se organizează aceste licitații. În domeniul serviciilor electronice pot să vă spun că această regulă nu se aplică. Dacă o autoritate locală vrea să facă o licitație pe open source, atunci uh, mereu uh, se știe exact care, dinainte care vor fi cei care, uh, cei care vor obține licitația. Eu cred că în ceea ce privește serviciile open source, și promovarea acestora, ar trebui să formulăm criterii specifice pe sector. Mi se pare că aici o regulă unitară funcționează cel mai puțin. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu voi interveni mai puțin acum doar am o întrebare doar către doamna Benevent în ceea ce privește autocertificarea. Ce conține aceasta? Sunt prevăzute și reglementările salariale? Mie mi se pare că e vorba de niște concepte foarte flexibile și adaptate la propriile nevoi. Are cuvântul domnul Gargani, după aceea domnul Coferati. Presidente, eu vorrei fare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 Ecco, vorrei fare, ho fatto delle domande implicite che credo abbiano, i nostri esperti abbiano capito e quindi vorrei concludere in questo modo. Grazie. Dankeschön und schließlich Herr Coferati. Mulțumesc. Ultimul care intervine este domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Cum s-a spus aici, licitațiile publice ce sunt o pârghie economică extraordinară, mai ales atunci când se află în mâna uh, unor uh, instituții teritoriale. Ele servesc nu numai la realizarea unor obiective importante pentru comunități mai mari sau mai mici, dar și să susțină activitatea, activitatea economică în zona respectivă. De aceea este foarte important ca ele să aibă o legislație uniformă și, după mine, uh, noi trebuie să Uh, uh, rezolvăm anumite priorități. Totul este important, dar unele chestiuni sunt mai uh, prețioase. Prima ar fi cea care privește formarea ofertei. Prețul cel mai scăzut în cursul timpului a produs daune incredibile. De ce? Pentru că această scădere a prețurilor maximă, întreprinderile o obțin reducând tot ceea ce costă. Respectarea pre, uh, mediului înconjurător costă. O eliminăm. Respectarea contractelor colective, un cost, nu le aplicăm. Și așa mai departe. Dacă privim ce s-a întâmplat în Europa, nu într-o singură țară, ci peste tot, ajungem repede la concluzia că uh, utilizarea acestui instrument a produs imense distorsiuni și nici măcar nu introduc aici tema calității, care e atât de importantă pentru anumite activități. Calitatea are și ea un cost, cercetare, inovație, remunerarea muncii. Deci, prețul cel mai scăzut uh, ar trebui șters, eliminat, dacă vrem să facem un pas înainte. Și trebuie înlocuit cu termenul de cea mai bună ofertă care să țină seama de, toate acești, de toți acești parametri. A doua temă, subcontractarea. Acest lanț de subcontracte este utilizat nu numai pentru a scădea costurile, ci și pentru a îngădui introducerea crimei organizate în aceste activități Vorbim despre activități care constituie nucleul vieții crimei organizate, să spunem așa. Trebuie să stabilim o limită de subcontractare, o limită numerică, după mine. În al doilea rând, trebuie să garantăm plățile directe, pentru că e o formă de transparență obligatorie. Al treilea rând, orice întreprindere subcontractantă trebuie să aibă aceleași răspunderi ca și prima. Pentru că altfel se creează niște diformități pe parcursul acestui lanț, creând posibilitatea introducerii unor organizații de tip mafiot în aceste activități. Al treilea lucru privește întreprinderile mici. Eu cred că drumul uh, este uh, favorizarea unirii acestor mici întreprinderi, dându-le posibilitatea să-și utilizeze uh, competențele, pentru că calea opusă, adică fragmentarea licitațiilor, nu garantează nimic pentru întreprinderile uh, mici. În fine, privitor la tema serviciilor poștale, o temă generală, unele sectoare publice sunt pe care de a fi privatizate. În unele țări au fost deja privatizate, în alte țări procesul se află în curs, iar alții nu fac acest lucru. Poate că ar trebui să reflectăm asupra uh, felului în care este gestionată faza de tranziție de la public la privat. Eu nu cred că este posibil. În fine, totul e posibil, nu este util uh, să adoptăm uh, niște norme care privesc excluderea totală, care ar putea să creeze diferențe între țări. Uh, în unele țări acest actor este încă public, în altele a fost deja privatizat sau este în curs de privatizare. M-aș gândi mai curând la o legislație de tranziție Uh, atunci când un sector public trece spre o configurație privată. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Coferati! Mă adresez acum expertelor noastre. Ați văzut că e o temă care sensibilizează mult comisia noastră. V-aș ruga să fiți cât se poate de succinte, să filtrați întrebările și să uh, răspundeți în ordinea în care ați intervenit. Dau cuvântul doamnei Beneventi mai întâi. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Dacă nu vă supărați, o să merg pe dos, o să încep cu ultima parte privitoare la observațiile domnului deputat Coferati, relațiile dintre organizatorul licitației și subcontractant. Domnul Coferate știe bine că în Italia noi avem o legislație foarte restrictivă în privința subcontractării. Cu toate astea, uh, Uh, deci, în teorie, legislația noastră interzice subcontractarea în cascadă. Dar, în ciuda acestui tip de legislație, uh, problema există. Exact cum spuneați dumneavoastră. Deci, eu cred că miezul problemei este să găsim o modalitate corectă pentru a garanta controle asupra subcontractării, pentru că o regulă generală poate să nu fie suficientă. În privința plăților directe către subcontractant ar putea fi un instrument util care ar putea ajuta întreprinderile care în această executare se află în poziție de subcontractant eh, să obțină eh, rapid satisfacerea nevoilor economice proprii. Din acest punct de vedere, propunerea conține posibilitatea de, ca statele membre să procedeze așa, poate că ar trebui formulat mai direct că există această posibilitate. Aș propune însă, ca opinie personală, să cerem, să, să, să lăsăm ca subiectul slab al contractului, adică subcontractantul să facă această cerere. Deci, obligație de plată directă, dar în funcție de cererea subcontractantului. Nu totdeauna în mod obligatoriu. În ceea ce privește prețul fix și posibilitatea de a evalua numai calitatea, de care vorbea domnul Gargani, cred că în anumite licitații specifice ar putea fi o soluție bună, care să îngăduie să se salvgardeze toate principiile și cred că și în legătură cu uh, propunerea doamnei, uh, al cărui nume îmi scapă, doamna Lichtenberg, cred că este un lucru posibil. În unele cazuri, această soluție ar putea fi utilă. Totuși, ar fi util să lăsăm flexibilitate instituțiilor care organizează licitația, uh, care să stabilească când uh, e cazul să fixeze alte criterii, cum ar fi prețul cel mai scăzut. În privința autocertificării, ideea de bază este că operatorul operatorul economic care participă la licitație declară pe propria răspundere că uh, el posedă toate uh, cerințele stabilite. Uh, organizatorul poate să efectueze controle la care motive să se îndoiască. Asta permite operatorilor economici să uh, Uh, participe la licitație fără să vină cu tone de hârtii, de certificate care uh, sunt o povară birocratică și economică și uh, permite un număr limitat de uh, controle pentru a verifica veracitatea acestor declarații. Uh, ajungând la ceea ce spunea uh, primul vorbitor, dacă licitațiile electronice ar putea fi o oportunitate utilă pentru a se reduce costurile și a se mări transparența, eu sunt convinsă că da, este una din cele mai bune metode pentru a reduce costurile, atât pentru organizator cât și pentru participantul la licitație. Aș dori să precizez că uh, licitația electronică e un concept mai amplu, sigur se Uh, există și o clasificare automată a ofertelor în funcție de preț sau uh, pe baza unui algoritm matematic, dar înseamnă și comunicare pe cale electronică. În sens larg este un procedeu care poate fi utilizat cu orice tip de procedură, o mare resursă. Uh, și, în fine, un ultim lucru, instrumentele de agregare ale cererii. Pentru autorități e greu să urmărească adjudecarea unor licitații complexe către subiecte de mici dimensiuni. Ar trebui poate evaluată mai bine această posibilitate. În directivă sunt prevăzute deja ca ipoteză joint procurement, deci situația în care mai multe întreprinderi se unesc pentru a participa sau putem, poate fi vorba de subiecti foarte importanți. Această agregare trebuie stabilită la nivelul potrivit, trebuie să ținem cont și de nivelul oferte, Deci o agregare la nivel național uh, ar putea crea probleme dacă oferta nu justifică acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Dankeschön. Wenn Sie gleich das Wort ergreifen, bitte. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Om jag börjar med EU-handling så delar jag fru Beneventis uppfattning. Da, eu uh, împărtășesc opinia doamnei Beneventi Într-adevăr, uh, achizițiile la nivel uh, european funcționează foarte bine, cât, atât pentru contractanți cât și pentru operatori. Însă, dacă este să vorbim despre criteriile de mediu și cele sociale, sunt de acord cu doamna Castex. Uh, Acestea sunt foarte importante și uh, contractele colective sunt uh, importante. Noi, în organizațiile noastre, știm că este foarte important să impunem aceste cerințe operatorilor pentru ca toți uh, să participe la licitații în condiții egale și să nu plătească salarii foarte scăzute. Problema contractării diferă foarte mult de la o țară la alta. Noi, în Suedia, încercăm să recurgem la acorduri bilaterale. De pildă, o autoritate poate semna un astfel de acord cu un agent și um, acesta poate la rândul lui să subcontracteze. Am înțeles însă că unele state se confruntă cu um, caracatițe ale subcontractării, lucru care la noi nu se întâmplă. Doamna Lichtenberger a vorbit despre alimentele bio. Uh, alimente din comerțul echitabil. Ei bine, noi folosim acest tip de criteriu în Suedia, însă nu impunem să existe marcarea pe ambalaj uh, produs din comerțul echitabil. Noi ne asigurăm că chiar dacă nu există această etichetă, se îndeplinește criteriul. Am uh, introdus achiziția de mâncare bio, de alimente bio, de mai mulți ani deja. În ce privește criteriul prețului celui mai scăzut, noi credem că acesta nu ar trebui să fie unicul criteriu, însă ar trebui să putem opta între criteriul prețului celui mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă. Când optăm pentru prețul cel mai scăzut, înseamnă că trebuie să adăugăm și alte criterii, cel social, cel de mediu, etc. Deci le putem um, include pe toate uh, în uh, modelul bazat pe prețul cel mai mic. Acum, în ce privește achizițiile cu preț fix, când autoritatea alege prețul și nu mai rămâne decât să se evalueze calitatea, avem și acest model în Suedia, mai ales în serviciile de sănătate îl folosim. Modelul este bun, însă are și niște dificultăți practice. Cum fixezi prețul? Dacă prețul este prea mic, nu apar ofertanți, iar dacă este prea mare, atunci este mult prea scump pentru autoritatea contractantă. Odată ce găsești prețul potrivit, atunci sistemul funcționează bine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Walkershaw! Uh, just very quickly, I'll take the... Da, foarte pe scurt, am să răspund la întrebări în ordine. Domnul Cociusnic văd că a plecat din sală, nu am înțeles prea bine uh, întrebarea dumnealui. Nu am înțeles dacă se referea la raportul domnului Tarabella sau uh, la un context mai general cu privire la um, drepturile sociale ale lucrătorilor. Domnia sa um, dorea să știe dacă Comisia Jurii este cea care e competentă în ce privește drepturile de ocupare, drepturile sociale ale lucrătorilor. Eu cred că, da, și această comisie este competentă. Știu, Comisia Muncă, Comisia pentru Ocupare e cea care se ocupă în mod obișnuit, dar e nevoie și de certitudine și de coerență juridice. Deci mi se pare că, iată, Comisia Jurii are un rol de jucat. Unii dintre membrii aceste, acestei comisii poate nu știu, dar există o echipă de avocați care au analizat raportul și au conchis că directiva privind achizițiile publice, chiar și cea din 2004, dacă ar fi um, uh, fost în vigoare, nu am fi avut acel raport de care amintea domnia sa. Deci, încă o dată, insist pe certitudinea juridică, pe siguranța juridică. Și așadar, răspunsul la întrebarea domnului Cuciusnic este da, trebuie să analizăm și aceste chestiuni. Nu ne putem limita doar la Convenția OIM. Doamna Castex a invocat mai multe chestiuni cu care sunt complet de acord. Acestea au apărut în raport. Revenind uh, la um, prima întrebare, dumneavoastră ați uh, vorbit că ați vorbit clar despre faptul că trebuie să fim foarte fermi în ce privește contractele colective uh, și um, simplificarea procedurii. Da, noi nu vrem simplificare, vrem um, că nu vrem să se renunțe la simplificare, nu vrem poveri administrative, vrem ca totul să fie mai clar, astfel încât toți lucrătorii din Uniunea Europeană să știe pe ce pot conta. Doamna Lichtenberger a pus o întrebare foarte concretă referitoare la subcontractare. Sunt complet de acord cu domnia sa a mai întrebat uh, ce putem face pentru a ajuta municipalitățile care doresc să introducă în criteriul comerțului echitabil și alte criterii. E bine, noi, din experiența cu ONG-urile și din experiența pe probleme de mediu, știm că trebuie să creăm un cadru de abilitare, un cadru care să aducă claritate, astfel încât autoritățile publice să poată lua decizii pe baza acestui cadru flexibil Trebuie să avem um, aceste lucruri prevăzute în caietul de sarcini. Haideți să avem un caiet, uh, un cadru pentru specificațiile din caietul de sarcini. Să um, abordăm acolo politica de mediu, politica socială, eficiența energetică, tot ce se impune a fi abordat într-un proces de achiziție publică. Inclusiv amprenta de carbon, transporturile, toate efectele pe care le poate avea o achiziție publică și um, menținând acea garanție juridică prin care arătăm că prin aceste criterii noi nu vrem să îngrădim concurența, din potrivă vrem să um, garantăm mai multe avantaje. Domnul Cărgani a enumerat prioritățile, a pus accent pe prețul cel mai mic. Din păcate, nu toată lumea este de acord că prețul cel mai mic include și criteriile de calitate. Acest lucru trebuie specificat când revizim directiva. Și dacă uh, ne dacă renunțăm la prețul cel mai mic și optăm pentru o definiție mai largă, mai flexibilă, a ofertei cele mai avantajoase. Acolo, raportul cost-beneficiu sigur că este important, dar nu este singurul criteriu. Trebuie să trecem la o viziune mai largă, mai pe termen lung. Să nu uit Costurile financiare pe care le suportă autoritatea uneori sunt ascunse și le apare abia apoi ca un fel de coșmar ulterior. Domnul Coferati a vorbit uh, despre importanța subcontractării. Da, iată încă un uh, punct în care Comisia Jurii poate interveni pentru a asigura mai multă siguranță juridică. Plățile directe. Da, știu că un uh, contractor direct adesea se declară falimentar și părăsește procedura. Um, E bine, cred că acest lucru poate fi prevenit la cererea subcontractantului. Domnul Tarabella are deja în minte niște prevederi în acest sens. Cum se poate evalua plata directă, dacă ea s-a făcut corect și comportamentul subcontractantului. Și cred că ar fi foarte util pentru comisia noastră să participe la acest raport în cazul în care există un astfel de subcontractant, să nu se piardă obligațiile asumate prin solidaritate, prin răspunderea solidară. Acestea să rămână, chiar dacă subcontractantul e plătit direct sau nu. Domnul Coferati a mai... Îmi cer scuze că mă lungesc. Domnul Coferati a mai vorbit despre trecerea de la public la privat. Vrem ca autoritatea publică să mențină controlul, dar știm că există legislație europeană pentru transferul de întreprinderi care este practic abuzată sau chiar ignorată în procedurile de achiziție publică. Haideți să o punem în aplicare, să asigurăm certitudinea juridică și să fie recunoscută ca o etapă în procedura de achiziție transferul de întreprinderi este un drept fundamental al angajaților care trebuie să fie respectat și garantat. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Fratini, la final. Președinte, răspund. Mulțumesc, vă răspund pe scurt la observațiile domnului Coferati, căruia îi mulțumesc pentru intervenție împărtășesc poziția domnei sale. Cu siguranță, situația operatorilor poștali uh, în UE uh, este diversificată. Unii sunt cotați la bursă, uh, alții sunt încă proprietate de stat. Deci situația e foarte variată. Cu siguranță principiul neutralității față de tipul de proprietate este principiu constituțional la nivelul dreptului UE. De aceea împărtășesc părerea uh, domnului Coferati în privința necesității de a nu se discrimina uh, între întreprinderi publice sau private. Aș dori însă să ridic o chestiune sau în, supun atenției acestei comisii Eh, faptul că directiva pe sectoare se aplică în funcție de tipul de sectoare pe care le stabilește directiva. Aceste sectoare au fost uh, identificate pe baza naturii istoric monopoliste a acestor întreprinderi. E un regim mai flexibil, tocmai pentru că uh, își propune să însoțească întreprinderile publice pe această cale a liberalizării către o piață deschisă. Cu ocazia revizuirii făcute în 2004 a directivei, sectorul telecomunicații a fost scos de sub incidența directivei sectoare. Deci împărtășesc poziția domnului Coferati uh, în privința oportunității de a se garanta un tratament uh, paritar uh, a tuturor operatorilor poștali și mă refer la Belgia, pe care o cunoaștem cu toții mai bine. Operatorul național B-Post este în concurență pentru servicii poștale, dar nu numai, cu alți operatori din alte țări și care fac aceleași activități uh, Însă numai Bipost este supusă regimului de licitații celelalte întreprinderi de același tip nu sunt constrânse să respecte aceste reguli, deci se aduce atingerii concurenței. Mulțumesc! Uh, thank you, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult expertelor care astăzi, iată, ne-au oferit o vedere de ansamblu foarte utilă. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este strâns legat de anteriorul. E vorba de uh, dreptul de concesiune. Domnul Baldasare are cuvântul. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Tema concesiunilor, adjudecarea concesiunilor, se leagă de tema lucrărilor publice prin această propunere de directivă, obiectivul uh, Comisiei, în esență, este un obiectiv dublu. Pe de o parte, să se creeze un unic uh, instrument juridic pentru reglementarea contractelor de concesiune, în lumina mai ales uh, a incertitudinii juridice pe care o dovedesc o mulțime de sentințe ale Curții de Justiție, unele destul de contradictorii, dar care uh, subliniază cu toate necesitatea de a ne dota cu un instrument juridic unic. În acest scop, propunerea precizează terminologia juridică, în special în ceea ce privește definiția concesiunii, care se referă și la concesiunile de lucrări publice, de lucrări și de lucrări și servicii. Alt aspect este definiția riscului economic, care în funcție de tipul de concesiune variază. Uh, riscul se poate referi la utilizarea lucrărilor, la cererea de prestări de serviciu sau se poate referi la uh, disponibilitatea de infrastructuri uh, furnizate sau utilizate de concesionar. În ceea ce privește domeniul de aplicare, Propunerea uh, se referă uh, la contracte de peste 5 milioane de euro. Uh, prevede o concesiune, o procedură simplificată pentru concesiunile în valoare cuprinse între 2,5 și 5 milioane de euro articolul 16 se referă la durata concesiunii. Doamna Lichtenberg uh, a făcea uh, referire la concesiunile autostrăzilor din țara mea. Iar aici, uh, în esență, termenul se referă la perioada de timp considerată necesară pentru ca concesionarul să-și uh, scoată cheltuielile uh, ținându-se seama și de acea perioadă de timp uh, absolut necesară pentru a, a, ca el să realizeze un profit, e de înțeles. Un alt obiectiv, pe lângă acela de a furniza o terminologie mai uh, precisă, este uh, deschiderea pieței către concurență, pieței concesiunile, care în Europa este limitată în mare parte datorită unor atitudini protecționiste, eh, dar nu din partea statelor, dar și a regiunilor, primărilor locale, care au tendința de a crea eh, societăți de servicii, emanând unor direct din instituția locală, eh, astfel încât Eh, nimeni altcineva să nu poată pătrunde eh, pe piața respectivă. Prin urmare, propunerea eh, țintește și către deschiderea în sfârșit a pieței concesiunilor într-o logică globală a pieței unice pentru a se garanta deci libera concurență și transparență s-a stabilit obligația de a publica anunțurile de licitații pentru contractele care depășesc 5 milioane de euro, s-au fixat termene precise pentru prezentarea manifestării de interes proced, pentru procedura de adjudecare a concesiunii și se prevede de asemenea obligația de a aplica criterii obiective în legătură cu obiectul concesiunii aici uh, respectăm uh, de plin principiile transparenței, nediscriminării, tratamentului paritar care să asigure o evaluare obiectivă uh, a realizării unei lucrări sau a gestionării unor servicii, criterii necesare pentru a ajunge la o concurență efectivă și în acest sector. Care este foaia de parcurs acestei uh, directive, acestui raport, uh, care, bineînțeles, uh, se află mai ales la Comisia Piață Internă. Schimbul de opinii de astăzi va continua în septembrie, după prezentarea proiectului. Evaluarea va avea loc în octombrie și în comisia noastră se va discuta din nou în noiembrie. Comisia IMCO va uh, proceda la votul în comisie pe 10 decembrie, iar în ceea ce privește adoptarea textului în plenară, e prevăzut pentru februarie-martie uh, anul viitor. Ne aflăm, deci, uh, oarecum uh, uh, la început și putem uh, să dăm avizului nostru o direcție care ne-a fost solicitată de Comisia Competentă. Aș dori să mai fac câteva considerații foarte scurte în privința acestui raport privitoare la trei aspecte. Primul, în ciuda obiectivului de a simplifica și îmbunătăți terminologia juridică, acest obiectiv nu a fost încă atins pentru că distinția între concesiunea de servicii și de lucrări e foarte greu de făcut. Cele două definiții Eh, se suprapun în mare parte și nu reușim să facem lumină eh, în această privință, deci o stabilire a tipurilor de concesiuni, chiar dacă asemănătoare. Trebuie să evităm eh, ca cei care prin această directivă situația să fie în continuare confuză și să nu ne atingem obiectiv. Al doilea aspect care mi se pare relevant este să lămurim care este durata concesiunii pentru că a stabili un criteriu um, generic, așa, uh, uh, care lasă o marjă mare de aprecieri subiective trebuie uh, uh, precizată durata concesiunii de uh, lucrări, de lucrări și servicii, de servicii. Trebuie să folosim criterii mult mai rigide, după cum articolul 22 prevede posibilitatea ca autoritățile contractante să stabilească executarea unor lucrări pe baza unor grupări de întreprinderi atunci când există anumite motivații. Și aici ce înseamnă oare condiții specifice? Care sunt criteriile obiective care ar putea uh, delimita conceptul de condiții specifice? Ce înțelegem de fapt prin condiții specifice? Și aici trebuie să evităm ca uh, imprecizia formulării să poată mm, provoca atunci când va fi receptată directiva introducerea unor interdicții uh, sau mm, prin, uh, prin subcontractări. Uh, cred că este necesar să avem termeni foarte preciși pentru a ne putea atinge obiectivul acestui instrument juridic privitor la concesiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Baldasare. Mai întâi are cuvântul doamna Lichtenberger. Există mai mulți care s-au înscris la cuvânt. Mulțumesc. E un dosar care vizează foarte mult transportul. Concesiunile sunt prezente foarte mult în domeniul rutier și nu numai. Câteva cuvinte de introducere. În ceea ce privește transportul public, în acest sector există diferite acte normative în vigoare, comun, acte comunitare și va fi foarte important să existe uh, Um, o aliniere a tuturor acestor acte normative la ceea ce se face în domeniul concesiunilor. An la rând am așteptat această legislație, există acum o reglementare foarte clară a acestui sector și trebuie să vedem cum anume se va alinea acest lucru la uh, acordarea de concesiuni. Pentru că până acum am văzut foarte clar cum a evoluat acest sector și este important să ținem cont de uh, aceste situații. De fapt, e vorba despre respectarea unor criterii speciale și modul în care le tratăm pe acestea. Un exemplu. Ce se întâmplă cu Uh, mobilitatea persoanelor cu dizabilități în uh, statele membre. Vedem că există mari diferențe în ceea ce privește mobilitatea persoanelor cu dizabilități. Avem Suedia și țările nordice de o parte și țările uh, din sud de cealaltă parte cu diferențe pregnante. Există diferențe și în cadrul statelor naționale și cred că trebuie să vedem cum anume uh, respectăm principiul non-discriminării, pentru că am semnat această convenție a mobilității persoanelor cu dizabilități. Trebuie să, o, să includem aceste norme și în atribuirea de concesiuni. Nu știu dacă există o decizie CEJ, dar ideea este că există câteva lucruri care uh, au apărut pe parcurs în procedura juridică și de care trebuie să ținem cont. Domnul Baldasare a numit și alte probleme importante. Durata atribuirii de concesiune. Să nu uităm că avem pe de o, pe o, de o parte întreprinderile și de cealaltă parte îi avem pe cei care vor să participe la o licitație publică. Și mai apoi apare și un alt fenomen. Când apar concesiuni de 30 până la 50 de ani, e inevitabil, rezultă un monopol regional. Și, de fapt, noi inițial vruserăm să îmbunătățim calitatea pentru pasageri, nu-i așa? E bine, cel care are concesiune pe toată viața nu mai trebuie să se stinchisească deloc de acest uh, lucru în fața unei uh, autorități uh, publice. Pentru că până se inițiază un proces de nerespectare a obligațiilor, durează foarte mult și va fi foarte dificil uh, să ataci o întreprindere uriașă, mai ales fiind o întreprindere din propriul stat. Deci apare, un, uh, apare o tensiune foarte mare în ceea ce privește atribuirea de concesiuni depinde foarte mult de uh, și care afectează în mod vizibil calitatea serviciilor. E un subiect foarte, foarte important. Consider că în acest caz e vorba de, reglement, de o reglementare foarte importantă, mai ales în ceea ce privește fezabilitatea de a implica micile autorități locale și micile întreprinderi locale în complexitatea întregului sistem al concesionărilor. Asta este pe, o, pe de o parte. De cealaltă parte trebuie să vedem dacă într-adevăr reușim să prestabilim niște criterii în așa fel încât să nu se ajungă la oferte de dumping care apoi să dăuneze grav întregului sistem. Încă o dată, în domeniul transportului public, eu cred că trebuie să ținem cont de actele normative în vigoare, Altminteri uh, ajungem uh, într-un cerc vicios. Avem o piață deschisă în Germania, spre deosebire de o piață închisă în Franța, o spun pe șleau. Și aceste situații, iată, intră în coliziune și creează o mare problemă. Vreau să știu uh, cum anume afectează asta concesiunile. E o problemă importantă. Mulțumesc, doamna Castix. Mulțumesc madame președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că avem de face cu probleme diferite la concesiuni și la achiziții publice. La directiva privind achizițiile publice, că despre asta am vorbit, autoritatea publică este clientul. Ea cumpără un serviciu, un bun sau niște lucrări. La directiva concesiuni, autoritatea publică este cea care oferă pe piață o infrastructură pe care o deține sau un serviciu pentru care este competentă. Iată, astfel, la concesiunea de servicii avem o modalitate uh, diferită de a face lucrurile. Autoritatea publică poate să își uh, dețină competența sau să-și o manifeste prin altcineva. În sensul acestei directive, eu cred că ar trebui să nu facem aceeași greșeală pe care am făcut-o la directiva servicii, și anume să nu facem distinția între serviciile care sunt de interes economic general și interes comercial. Înainte de tratatul de la Lisabona, când discutam despre directiva servicii, sigur, noi nu aveam uh, temeiul juridic pentru a opera distinția. Acum, însă, avem tratatul de la Lisabona, iar acesta ne dă, prin protocolul 26, o definiție a rolului și responsabilităților, a puterilor discreționare pe care le au autoritățile publice în organizarea serviciilor lor. De asemenea, mai avem articolul 14 care definește modalitățile economice pe care le avem la dispoziție. Așadar, mi se pare mie că în directiva concesiune ar trebui să restabilim distinția între servicii obișnuite și servicii de interes economic general. Articolul 17 din directiva concesiuni, care prin anexă impune condiții specifice pentru anumite servicii, serviciile sociale, de pildă, cele religioase, etc., e bine, acest articol trebuie consolidat trebuie ca el să fie unul de sine stătător pentru serviciile de interes economic general și um, vorbeam despre protocolul 26, acesta este completat de jurisprudență și ne aduce niște condiții specifice pentru atribuirea contractelor de concesiune în vederea unor servicii de interes public. Ei bine, când avem concesiune complet în afară, externalizare cu transferul riscurilor către operator, între această posibilitate și uh, concesiunea in-house avem o panoplie destul de largă de măsuri. Avem uh, parteneriate public-public, avem și parteneriate public-private. Iar directiva limitează la 10% procentul de implicare a sferei private la concesiunea care se face in-house. La serviciile de interes public general ar trebui să recunoaștem că avem de-a face din nou cu o distinție aceeași cu in-house sau cu externalizare completă, între care avem o marjă destul de largă de acțiune sau de manevră. Riscul poate fi asumat într-o măsură mai mare sau mai mică. Atât. Exact. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Angelica Nipler. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte mult. Vreau să mulțumesc raportorului pentru aviz și pentru prezentarea excelentă. Mulțumesc pentru faptul că ne-a prezentat dosarul într-o manieră exhaustivă. Am de făcut două scurte observații și vă rog să mă iertați pentru că sunt uh, atât de deschisă, cum s-ar spune eu. Uh, cred că nu avem nevoie de această propunere pentru concesiuni, de fapt. Avem uh, sentințe ale CEJ cu privire la concesiuni an la rând, date an la rând, uh, nu cred că avem uh, uh, insecuritate juridică. Se pune, chiar se pune întrebarea foarte serios dacă avem nevoie de această propunere sau nu. În al doilea rând, vreau să spun că în Parlamentul European de mulți ani, și vă să dau și un exemplu concret, uh, de mulți ani am uh, tratat gestionarea apei. Și a existat un acord la nivelul grupurilor politice mereu și am spus că atunci când vine vorba despre gestionarea apă, avem privatizări, nu mai vrem eh, mă scuzați, eh, spune vorbitoarea, eh, privatizări da, liberalizări nu. Mie mi se pare că prin această propunere a Comisiei se calcă în picioare exact ceea ce noi am decis în Parlamentul European și ceea ce ne-am asumat ca poziție, și anume ca prin concesiuni să se ajungă la exact acest lucru, lucru pe care eu în mod normal nu l-aș fi acceptat. Deci dacă într-adevăr se ajunge la o directivă al cărei scop eu sincer nu îl întrezăresc, eu sunt de părere că a trebuit să facem o derogare pentru gestionarea apelor. Și mulțumim, mulțumim și pentru sinceritate. Prinde bine dezbaterii. Domnul de Grandes Pascual are cuvântul. Sí, sí, gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, împărtășesc uh, părerile domnului Baldasare, așa că am să mă limitez la doar două observații. Observații care nu sunt doar ale mele, ci care sunt exprimate de sectoarele ce urmează fi afectate, de actori interesați, dacă vreți să le spunem așa interesați de punerea în aplicare a acestei directive. Una este absolut logică. Definiția concesiunii este mult prea largă. Dacă prin directivă vrem să simplificăm procedurile, atunci uh, mi se pare că mm, lăsăm uh, o prea mare marge de interpretare, ceea ce nu simplifică deloc lucrurile. A doua observație Sunt uh, din nou de acord cu domnul Baldasare, este absolut necesar să definim durata contractelor. Mi se pare că acesta ar trebui să fie un criteriu foarte important și să nu uităm că certitudinea juridică necesită o definire mai bună a duratei. Și în fine aș mai vrea să spun că pentru momentul de față modificarea contractelor este mult prea rigidă Contractele acestea sunt complexe și uh, rigide. Nu putem fi atât de rigizi când uh, operăm într-un context atât de complex. Avem o neconcordanță aici. Trebuie să putem opera mai clar și mai eficient. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Baldassare, doriți să mai spuneți ceva? Nu, no, cred, dar, dar nu, nu cred că e de replicat. Trebuie doar să mulțumesc pentru sugestii, pentru că tema e atât de amplă și de complexă. Cred, plecând de la declarația provocatoare a doamnei Nipler, că e nevoie de directivă cu condiția ca ea să poată fi de folos. Deci trebuie creată posibilitatea de a avea un cadru normativ de referință într-o materie care prezintă o mare complexitate, uh, care pleacă de la transporturi și ajunge la servicii sociale. Pentru că termenul de concesiune în sine Uh, prevede o subdiviziune care nu e ușor de făcut, de încadrat, de la simpla concesiune pentru servi unor, unor servicii până la concesiunea de lucrări, de lucrări și servicii, care sunt un instrument utilizat des de administrațiile publice și pentru a implica privați în gestiunea treburilor publice. De pildă, Eh, la mine în țară s-a făcut, eh, s-au răspândit eh, concesiuni pentru realizarea unei infrastructuri, apoi se cedează această structură unui privat pentru activități de turism în anumite sectoare, în altele sugestia doamnei Castex este foarte prețioasă, să definim foarte precis, să precizăm bine sectoarele în care se uh, poate avea uh, efecte această directivă, de la servicii de natură generală la servicii limitate la gestionarea unor infrastructuri. Dar cele două cerințe uh, care justifică această directivă sunt încă prezente pe de o parte, necesitatea unei terminologii juridice foarte clară, care să constituie un punct de referință pentru administrațiile publice, în diversitatea instrumentelor contractuale pe care le au la dispoziție administrațiile publice. Noi ar trebui să avem cel puțin capacitatea de a identifica în termeni clar tipologiile și posibilitățile care există pentru utilizarea instrumentului numit concesiune. Al doilea aspect este a face uh, efectivă concurența, pentru că altfel această temă a pieței unice pe care o amintim tot timpul uh, și despre care Comisia spune că este unul din instrumentele care ar trebui să ajute Europa să iasă din criză, Ehm, nu vom reuși să-l eh, dezvoltăm în termen de comerț între țările membre. Trebuie să îl dezvoltăm ehm, eh, și în privința utilizării normelor privitoare la lucrările publice. Noi nu reușim să facem uh, efectiv nici măcar, uh, efectivă nici măcar piața concesiunilor, să o deschidem pentru micile întreprinderi. De aceea o mică întreprindere germană nu are nicio posibilitate să vină să facă o concurență sănătoasă, să gestioneze o concesiune în Italia, dacă nu există uh, această piață unică și trebuie să precizăm o bază normativă utilă discuția este de-abia la început și așteptăm contribuțiile colegilor care vor fi, cum au fost deja, incisivă. Avem nevoie de asta pentru că avem noi, ca Comisie Juridică, răspunderea de a, de a dicta linia și Comisiei Piața Internă, care ne cere să facem, să creăm noi o bază normativă și juridică pe care se poate construi uh, din punct de vedere economic mai departe. Deci mulțumesc tuturor și sper că vom aprofunda aceste teme. Thank you Shun. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul Geringer de Ödenberg, Operele orfane. Au avut loc discuții tripartite după vot, atât în martie cât și în aprilie, iar președinția daneză e acum prezentă și ne interesează foarte mult ce are de spus uh, doamna Ödenberg despre starea negocierilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Avem o dată pentru acest trilog. Se va ține pe 6 iunie. Președinția daneză va avea până atunci un mandat de plin pentru negocieri după ultima reuniune a Coreperului. În mare parte textul este gata mai rămân uh, câteva lucruri uh, care cer uh, lămuriri. Articolele 6 și 6.2. Alte utilizări permise ale operelor orfane. E vorba de un text nou propus de comisie care se leagă de uh, alte utilizări uh, de către autoritățile publice pentru a genera venituri destinate obligațiilor lor eh, de îndeplinire a unor misiuni publice. După mine eh, este eh, un punct de vedere valabil, nu am avut încă o reacție din partea Consiliului, toate grupurile politice, în afară de populari, din Comisia Juridică au acceptat acest text pe care l-am uh, propus împreună cu Comisia. Așteptăm, deci, reacția Consiliului. Uh, și, și opinia popularilor la, uh, în privința a două subparagrafe privitoare la compensații. În text am modificat cuvântul retribuție cu remunerație, care dă mai mare certitudine juridică viitorilor beneficiari, precum și dispoziția care privește um, plata unei retribuții înainte de utilizarea operei. Aici intră în joc uh, licențele, uh, deci în, uh, remunerațiile uh, au loc după utilizare, mi se pare logic. Însă, din punctul de vedere juridic, acest lucru nu se poate face. Se vorbește despre o despăgubire, o recompensă. Conceptul de despăgubire implică și el că nu se poate efectua o plată înainte de utilizare. Ne-am putea gândi că Consiliul Uh, va hotărâ să se, să se dea acești bani înainte sau după. După mine nu există nicio uh, posibilitate de opțiune numai după utilizarea operei. Un uh, alt fel de a descurca lucrurile de la articolul 1.2.3 privitor la data limită uh, indicată de comisie și confirmată apoi de Consiliu. Privește operele uh, produse până la o anumită dată și după care dată nu mai pot fi considerate opere orfane. Această dată, în textul nostru, noi am eliminat-o. Însă, în momentul acesta, am fi în favoarea uh, reintroducerii în text a acestei date cu condiția să privească numai exclusiv edi uh, radiourile. Uh, pentru că aceste dispoziții impuneau posturilor de radio să dispună de toate informațiile privitoare la titularii drepturilor de autor. Deci am putea să uh, revenim aici asupra formulei inițiale, pentru că nu e de exclus ca pe viitor să mai apară opere orfane, de pildă mm, care au fost publicate uh, în cărți sau ziare. 31 decembrie 2002, aceasta este data pe care propunem să 31 uh, decembrie 2002, să o reintroducem în privința uh, radiourilor uh, pentru precizarea naturii orfane a operelor, inclusiv a operelor colective din care nu cunoaștem unul dintre autori, dar pe ceilalți de, da. Deci dacă nu toți autorii și-au dat acordul pentru difuzarea operei, Consiliul a cerut aici o reformulare în sensul utilizării formulei opere semi-orfane. De aceea consider că putem accepta propunerea pentru că obiectivul utilizării operei în felul acesta este menținut. Articolul 1. Căutare sârguincioasă. Formula acesta faimoasă. Este controversată utilizarea acestei formule, pentru că o căutare sârguincioasă ar trebui efectuată pentru fiecare operă în parte. Iar textul Uh, în text am uh, ales o formulă care se leagă de, de bunăvoința persoanelor care fac o căutare uh, pentru fiecare operă, pentru fiecare carte, pentru fiecare material filmat și așa mai departe. Ne-am gândit că dacă cineva vrea să îi găsească pe autorii unei publicații, în momentul când ea ajunge la editor sau la producător, acela dispune de toate informațiile privitoare la toți coautorii care au participat la realizarea acelei opere. Atât Comisia cât și Consiliul consideră că opera ar trebui, operele ar trebui verificate fiecare în parte. Pentru că într-un album, de pildă, sunt mii de ilustrații, fiecare din ele ar trebui verificată. În practică, mi se pare imposibil, nu se poate face așa ceva. Pot să-mi închipui o publicație care impune o asemenea căutare, dar nu pot să-mi închipui de pildă că un film uh, care conține niște fotografii, niște ilustrații, uh, nu poate exista cineva care uh, ia cadru cu cadru și înregistrează respectivele imagini pentru a le căuta autorii și spun asta din experiență personală, am lucrat mult la televiziune, e foarte greu. Eu știu cum se desfășoară lucrurile în privința filmelor documentare. În cele din urmă, ă, ajungi să te îngroape o muncă de felul acesta. Deci căutare sârguincioasă. Nimeni nu poate să ducă până la capăt așa ceva. Și atunci propunem un principiu conform căruia fiecare operă ă, cu bună voință, cu bună credință, uh, făcându-se recurs la toate sursele existente, uh, dar din punctul de vedere al utilității directivei ar fi suficient acest lucru, dar rămâne controversat aici uh, problema pentru că această dispoziție Uh, ar trebui uh, să figureze în text cu, cu formularea each word. Nu sunt de acord uh, cu asta. Articolul 34a și 34b mm, unde se spune că în momentul când apar niște baze comune pentru operele orfane, acesta este sensul directivei generale, să să efectueze cercetarea în țara în care a fost publicată opera, atunci aceasta intră în catalogul european și nimeni nu ar mai trebui să efectueze alte verificări. Deci acest registru comun de mare utilitate pentru cei care uh, vor lucra cu această directivă ar trebui să intre în um, competența Oficiului pentru protejarea mărcilor și brevetelor. De aceea ar fi necesar să modificăm și uh, competențele acestei agenții, dar este singura agenție care de spune, eh, care dispune în momentul de față dintre toate agențiile europene de resurse proprii suficiente pentru a efectua eh, alte lucruri. Încă un punct aflat în suspensie, dar nu e controversat. Astăzi, după amiază, vom discuta despre temeiul juridic al acestei directive. Comisia Europeană a propus un alt temei juridic care pe care uh, Consiliul a cerut să fie modificat. Eu aș adera la această nouă propunere care este valabilă după mine, ținând uh, seama că sunt aici și reprezentanții Comisiei, aș dori să întreb și pe cei de la Consiliu, uh, aș dori să le cer să clarifice motivele pentru care s-au propus aceste modificări și din ce punct de vedere sunt mai bune aceste propuneri decât propunerile precedente ale comisiei. Acestea sunt observațiile mele și aștept reacția președinției Consiliului și Comisiei. Pe 6 iunie vom vedea dacă vom reuși să încheiem negocierile pe acest dosar sau dacă el va trece la a doua lectură. O eventualitate pentru care eu sunt deja pregătită. Mulțumesc foarte bine. Domnul Engström dorea să intervină, după care doamna Nibler. Thank you. Uh, we had uh, Commissioner Nelly Cruz visiting. Mulțumesc. Doamna Nelly Cruz, în urmă cu două săptămâni, a fost la IMCO și a vorbit uh, în termen general despre agenda digitală pentru Europa și așa mai departe și a menționat și uh, șansa ratată reprezentată de operele orfane. Sunt de acord. Sperăm foarte mult să avem această directivă și să devină un lucru pozitiv, dat fiind că e un domeniu limitat. Speram să putem schimba ceva. Din păcate, la cum arată lucrurile, aș spune că e destul de inutil orice mai facem acum nu avem nici cum, nicio șansă ca această directivă să facă ca europeană, să fie plină de conținut și să avem o abordare europeană în adevăratul sensul cuvântului. Articolul 7 a fost eliminat și e clar că economia europeană nu va mai fi ajutată de acest demers, pentru că toate activitățile comerciale din jurul acestor opere sunt interzise, iar la articolul 6 se stipulează chiar remunerare pentru activitățile necomerciale. Una din marile probleme este că reprezentanții bibliotecilor s-au implicat foarte târziu. Nu e vina nimănui, dar așa au stat lucrurile. Aportul bibliotecilor nu a fost uh, inclus și la cum arată directiva acum, eu zic că reprezintă un uh, rezultat dezamăgitor. Cum a spus și doamna de Geringer, uh, E vorba de menționarea fiecarei lucrări, a fiecarei ilustrații, chit că nici nu e menționată pe coperta cărții. Acest lucru face ca munca să fie una decisiv. Și eu sunt foarte, foarte dezamăgit. Vreau totuși să menționez un alt aspect mai formal. E o idee care circulă la trialog, dacă nu mă înșel, și anume să lăsăm să fie creată o bază de date cu uh, opere orfane. E o idee care a apărut doar la trialog și care nu a fost dezbătută la nicio comisie parlamentară deocamdată. Nu cred că este o idee rea. E probabil o idee bună, dar este una foarte complexă. Și nu s-a discutat la Parlament despre asta. Să facem o comparație. Am avut uh, un dosar uh, prin care încredințam uh, OHIM noi prerogative de colectarea datelor în ceea ce privește încălcările și așa mai departe și să facă campanii de informare. Niște sarcini limitate, fără efecte juridice să dăm, dar ca să dăm OHIM aceste sarcini, mai întâi a trebuit să avem o inițiativă, apoi o propunere uh, juridică și apoi să punem lucrurile în mișcare. În acest context, am propune ca OHIM să facă o mare bază de date care să aibă efecte juridice directe, fără nicio discuție. E o discrepanță foarte mare, totuși, legat de această abordare și ceea ce a fost în trecut. Eu aș propune să reluăm această trimitere. Nu cred că e o idee bună să încredințăm, nu cred că e o idee proastă, mă scuzați, să încredințăm Ohim cu acest dosar, dar trebuie dezbătut uh, ca atare subiectul. Și am avea posibilitatea să discutăm despre de ce vrem să facem asta. Vrem să ajutăm bibliotecile sau vrem să uh, avem pur și simplu o directivă pe care să o fluturăm în vânt, directiva cu privire la operele orfane. Eu cred că e nevoie de o nouă, o nouă analiză. Doamna Nibler, mulțumesc. Înainte de a trece direct la subiect, vreau să fac trei uh, comentarii preliminare. Mulțumesc raportoare pentru introducere. Vreau să vă reamintesc că Trebuie respectat mandatul. Noi am, avem textul votat la jurii și plec de la premisa că în măsura în care nu s-a discutat altceva, vom fi de acord cu ceea ce s-a votat. Domnule Engström, dumneavoastră v-ați manifestat dezamăgirea despre uh, digitalizarea necuprinzătoare. E aceeași problemă ca și cu acta ce, av- ce facem cu drepturile de autor în domeniul digital. Eu cred că trebuie să nu pierdem din vedere faptul că această directivă privilegiază um, autoritățile publice, privează instituțiile publice în ceea ce privește utilizarea acestor uh, opere orfane, de exemplu, editurile care dețin patrimoniu cultural în arhive, trebuie și ele să beneficieze de pe urma digitalizării conținuturilor. Dacă însă spunem că e vorba de o privilegiere a sectorului public-privat, atunci trebuie să vedem exact care este abordarea. Să fie foarte clar. Noi nu vrem să revoluționăm uh, drepturile de autor pe ușa din dos. Trebuie să, discut... trebuie să vedem exact cum evoluează discuția. Dacă e nevoie sau nu să schimbăm ceva în ceea ce privește drepturile de autor. Eu oricum nu privesc aceste lucruri ca fiind o șansă ratată. Mie mi se pare că putem să avem mai multă digitalizare, pas cu pas, ținând cont de măsura necesară a fi aplicată, pentru că digitalizarea comportă cu sine ideea că organizațiile private pot să intervină asupra conținutului și se uh, distorsionează concurența. Cam atât în ceea ce privește comentariile preliminare și acum cu privire la negocierile de la trialog. Primul aspect menționat de, uh, de raportare a fost 6, punctul 6 cu 2 despre utilizarea permisă a operelor orfane, despre digitalizare și așa mai departe. Vreau să revin la textul inițial al Comisiei, la articolele 6 și 7, unde se discuta despre uh, accesibilitatea articolelor, uh, operelor orfane, după care la 7 se discuta despre valoarea comercială a acestora. Ei bine, la juri și la cult am votat și am spus că nu mai vrem articolul 7. Să nu mai existe niciun fel de o utilizare comercială, ci să avem un acces către operele orfane digitalizare. Acum însă, pe ușa din dos se introduce subiectul venit și profit și se încearcă acum o extindere a, a paragrafului 6 către comercializare, ceea ce contravine vocii comune a Parlamentului European exprimată deja. Uh, și la trialog, mereu și mereu s-a discutat despre acest aspect și s-a spus că nu vom avea niciun fel de digitalizare, doar cu costuri și fără niciun fel de venit. Sigur că în uh, cazul autorităților, uh, instituțiilor publice și așa mai departe, sunt implicate niște costuri și în momentul în care aceste costuri sunt uh, suportate, cred că trebuie să existe un fel de compensare. Uh, așa cum a spus raportoarea, la 6 cu 2. Ei bine, eu aș veni cu o completare la 6 cu 2, astfel încât să avem o orientare către cost pentru a ne apropia și mai mult de uh, ceea ce am decis la jurii deja. Al doilea aspect pe care vreau să-l menționez se referă la 3 cu 1 a fost un subiect menționat și de raportoare și e vorba despre uh, ce anume trebuie să conțină căutarea. Ei bine, vrem să avem diligent search for each work, deci pentru fiecare operă orfană. Din nou, cred că trebuie să insistăm asupra acestei uh, sintagme, each work, pentru că eu sunt de părere că dacă într-o carte apar 10 imagini, trebuie să avem acea căutare și pentru cele 10 imagini. Nu se poate să existe diferite categorii de lucrări. Pentru unele să avem diligent search și pentru altele nu. Ori uh, facem o căutare pentru fiecare operă, pentru fiecare element și așa mai departe, ori nu. Așa are și fotograful drepturi de autor. Deci ori o facem pentru toți, ori o lăsăm baltă. Eu cred că asta trebuie să rezulte de la 3 cu 1 și să păstrăm formularea inițială. Și apoi 6 cu 4a. Acolo e vorba despre obligația de returnare înainte de utilizare. E vorba de utilizarea operelor orfane. La un moment dat, cei care utilizează, la un moment dat va trebui plătită o sumă uh, în avans, astfel încât uh, să fie plătite drepturile de autor. Eu cred că este foarte bine să lăsăm la latitudinea statelor membre cum anume se întâmplă asta. Eu mi-am dat seama că în cele 27 de state membre practicile sunt foarte diferite și ar fi de bun simț să facem asta. Da, doamnă președinte, ajung la final în ceea ce privește temeiul, uh, domeniul de aplicare. Menționez ceea ce am spus la început. Eu militez puternic pentru faptul că nu trebuie să restricționăm uh, domeniul de aplicare. E vorba aici despre uh, implicarea uh, editurilor și așa mai departe. Comisia la trialog a fost, pe, a fost împotriva implicării editurilor. E bine, Comisia a susținut că nu există patrimoniu cultural la edituri. Mie mi se pare incredibil așa ceva și am mai spus-o. Mă uit doar la revista Spiegel și văd ce arhivă a adunat. E vorba de texte scrise de-a lungul a decenii întregi. Dacă acesta nu e patrimoniu cultural, atunci nu știu zău. Deci nu mă convinge acest argument. Iau la cunoștință faptul că noțiunea de publisher e dificil de definit într-o manieră exhaustivă, dar vreau ca prin prisma viitorului trialog să spun exact care este poziția mea. Mulțumesc! Mm. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Tain și apoi domnul Berlinguer. Îi rog pe toți vorbitorii să țină cont de faptul că avem de față și Comisia și Consiliul și să nu epuizeze timpul alocat, pentru că noi trebuie să și schimbăm sala înainte de 12. Mergem la votul de orientare la FEM. Doamna Tain. Ja, ich werde versuchen, die Position der o să încerc să exprim poziția ALDE cât mai subțin cu putință. 6 cu 2. Suntem de acord cu compromisul și noi am fost pentru eliminarea articolului 7 și cred că este un compromis foarte bun. O să vedem exact ce completează PPE-ul, cu ce, cu ce completări vine PPE-ul înainte de trialog și cum anume vom putea prelua asta sau nu. Deci totul depinde de structura amendamentului și de formulare. Și apoi, articolul 3 uh, cu 1, după cum a spus doamna Nivlor de la PPE, și noi suntem de părere că fiecare operă trebuie verificată. Argumentele au fost deja numite. Pentru mine e un lucru care se uh, care e justificat și în amendamentul 33 pe care l-am uh, depus. Eu o să retrag amendamentul doar dacă e menținută sintagma each work. Și good faith nu e o sintagmă care m-a impresionat vreodată. Ce înseamnă asta de fapt? Ca în fiecare stat, uh, fiecare să definească ce e corect și ce e nu? Mie mi se pare că se limitează căutările prin asemenea uh, Uh, formulări și eu cred că până aici a trebuit să meargă compromisul nostru. În ceea ce privește compensarea a priori, nu ne deranjează asta dacă unele state membre o doresc. Compensarea e mereu uh, aceeași dacă e calculată de un judecător. Deci nu contează dacă există acum o sumă, dacă există inițial o sumă pentru ca mai apoi aceasta să fie completată după calcule. Unele state membre s-au temut că nu vor fi destui bani la dispoziție dacă apare un autor la un moment dat. Și apoi, în ceea ce privește data, noi am fost de la bun început pentru menținerea datei, însă iată, nu am avut suficiente voturi. Toată lumea a știut de la ce dată va trebui să întreprindă căutări. Nu are niciun sens să privilegiem oameni care încalcă legi acționând ca și cum nu ar fi că existat acea dată de la care să facă căutările. Nu trebuie să fie privilegiate aceste persoane și, în opinia mea, e păcat că această dată e valabilă doar, doar pentru radio-televiziune. În ceea ce privește baza de date, și acesta a fost un compromis care a rezultat în urma negocierilor, astfel încât autorii să poată verifica mai ușor dacă e cuprinsă opera lor undeva și uh, dacă pot să, uh, să ceară compensare. Câteodată mi se pare că la trialog se găsesc soluții de compromis care înainte nici n-au putut fi discutate. Un ultim aspect în ceea ce privește editurile, noi considerăm că nu ar trebui incluse în niciun mod. E vorba de o directivă care vizează sectorul public. Mi se pare că e totuși o diferență între un muzeu. De exemplu, la Potsdam avem un muzeu al filmului. E o diferență mare între un muzeu și o întreprindere privată. Nu cred că ar trebui să existe o includere a domeniului privat aici. E, din câte mi se pare, aceasta este o idee a celor de la PPE. Iar în ceea ce privește temerea domnului Engström că nu va avea loc o digitalizare, avem un minunatul program Eros promovat de comisie. În 5 minute putem uh, să vânăm orice operă. O pot face studenții de cum îi pui în fața unui calculator. Eu cred că în practică se va dovedi că asta funcționează. Vreau să vă spun că am fost în Irak recent și existau scriituri uh, de mii de ani din secolul XIII, uh, au fost digitalizate un, doi și am vrut neapărat să văd exact cum se face asta, tocmai prin prisma acestei discuții aveau un monitor cu o lampă și într-o cameră întunecată cineva făcea o fotografie a documentului, iar în uh, mai puțin de două luni uh, aceste scrituri, uh, care doar la o simplă atingere se distrug, stau on, bine online. Deci nu e chiar așa de complicat. Nu e complicată treaba cu digitalizarea, să știți. Domnul Berlinguer. Grație. Mulțumesc. Aș dori mai întâi să subliniez și să mulțumesc uh, doamnei Göringer pentru că a desfășurat o muncă, cum vedeți, foarte obositoare, încercând tot timpul să găsească soluții comune și de multe ori a reușit, alte ori a fost mai greu. Spun asta pentru că noi ne-am obișnuit Eh, sunt foarte bucuros să lucrez în această comisie a Parlamentului pentru că facem eforturi de a realiza convergențe care se ascund în spatele unei rațiuni tehnice. Dreptul favorizează acest lucru, dar există și o bază politică importantă. Mi se pare că am înțeles că motivul pentru care ajungem de multe ori la rezultate de colaborare dintre grupuri este că noi dorim să uh, facem să avanseze spațiul european al dreptului, componenta europeană, care are nevoie de convergență, mai ales în momente de criză, cum este acesta. Tema drepturilor de autor rămâne, rămâne un ghimpe. E, a, aproape o bucurie să vezi, să vezi câte diferențe sunt și să, să încerci să depășești uh, contradicțiile între uh, aceste drepturi. Eu cred că aici este un element de înapoiere cultural care nu a receptat marea noutate a webului, a internetului, uh, care are asemenea posibilități de a uh, multiplica accesul la cultură pentru milioane de oameni este cu totul altceva decât raportul care exista în trecut între producătorul de artă sau de idei și, să spunem așa, consumatorul. Acest lucru se simte și aici. Trebuie să vă spun că e adevărat că cei care așteptau mai mult din partea comisiei au ales cu inteligență o temă specifică, nu foarte amplă, cum ar fi ideea de opere orfane, eh, și eh, au așteptat un rezultat semnificativ. Însă nu sunt de acord nici cu colega noastră, Cristian, când vorbește despre o deziluzie totală, pentru că mi se pare că eh, acele puține rezultate obținute mulțumită și tenacității Lidiei, a deschis totuși uh, o breșă, mai ales în privința uh, digitalizării, posibilității ca operele orfane să poată să uh, fie digitalizate, chiar dacă s-a dorit să fie împovărate uh, bibliotecile cu această uh, căutare atât de complicată și uh, asta înseamnă o uh, uh, suspiciune, trebuie să citim așa, li se, li se spune bibliotecii, fiți atente. Și asta indică o înapoiere de gândire, pentru că biblioteca este firește, sârguincioasă când vrea, când vrea să favorizeze accesul la lectură. Este altceva decât o librărie, de, decât o bookseller. Uh, dar totuși s-au realizat unele lucruri, chiar dacă puțin încă. Noi, și vă repet, vom reveni asupra acestor lucruri. Să sperăm că Barnier va, ne va aduce această inițiativă asupra gestiunii, fiindcă eu cred că asta este uh, Uh, problema. Înapoierea culturală, mai ales uh, în privința dreptului de autor care ar trebui să rămână uh, cel din trecut și nu are nicio legătură cu, cu, cu gestionarea modernă a acestor lucruri. Eu împărtășesc în mare măsură temerile, dar toată discuția execuția, uh, comisia uh, încearcă să, să, să uh, împingă lucrurile, s-ar părea că trecem de vară cu aceste probleme. Altă chestiune este cea a articolului 7. Sunt de acord cu părerea Coreper. Nu cred că e vorba de o stratagemă uh, pentru a îmbogăți bibliotecile uh, utilizând opere care nu sunt în comerț. E o problemă de costuri, e adevărat acest lucru. Dacă s-ar fi putut face ceva, uh, dacă s-ar fi putut uh, acorda fonduri pentru o scădere a costurilor care au fost aruncate pe umerii bibliotecilor, ar fi fost un lucru pozitiv văzut că nu s-a putut obține acest rezultat, merge mai departe și eu cred că trebuie să continuăm pentru a ajunge la o soluție, pentru că ar fi oricum un pas înainte. Dankeschön, Herr Berlinger. Uh... Președinta, mulțumim, domnule Berlinger. Acum uh, o să mă întorc către reprezentantul Consiliului și o să-i dau uh, ocazia să ne spună care este poziția Consiliului ca urmare a acestei dezbateri. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor celor care au vorbit astăzi. Într-adevăr, am ținut deja două sesiuni de trilog, treia va fi pe 6 iunie. Trilogurile s-au desfășurat într-o atmosferă pozitivă și Consiliul consideră că s-a făcut mult progres. Ne mai rămân doar câteva chestiuni de rezolvat, credem noi. Doamna Geringer le-a rezumat foarte bine și mulțumim. N-am să intru în uh, tema, în conținutul acestor chestiuni care ne mai rămân de rezolvat, ele vor fi discutate la trilog și uh, diversele opinii au fost deja exprimate aici. În ce ne privește, noi, Consiliul, suntem optimiști. Considerăm că putem găsi o soluție satisfăcătoare pentru toate părțile implicate. Așteptăm uh, cu nerăbdare să putem să discutăm uh, mai mult la trilogul de săptămâna viitoare. Cam atât am dorit să spun acum. Sper ca pe 6 iunie să putem găsi o soluție. Mulțumesc! Dankeschön. Uh, Mulțumesc foarte mult! Domnul Malcor Giorello e de la Comisie aici. Dorește să vorbească? Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și Comisia dorește să se alăture Consiliului în a-i mulțumi raportoarei pentru progresul pe care l-am obținut în timpul trilogurilor. Și noi considerăm că suntem foarte aproape de obținerea unui acord, suntem optimiști și uh, credem că săptămâna viitoare vom putea să finalizăm munca pe această temă. În curând vom putea adopta o directivă ceea ce va fi un uh, pas important pentru construirea pieței unice digitale și asigurarea drepturilor de autor. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, aș dori să răspund la întrebarea referitoare la temeiul juridic. Aș putea eventual să aduc câteva lămuriri, deoarece urmează mâine să votați. Comisia este de acord cu propunerea făcută de Consiliu prin care se modifică temeiul juridic uh, propus inițial de comisie. Consiliul propune acum trei articole, articolul general 114, temeiul general pentru uh, piața noastră și încă două articole referitoare la libertatea serviciilor și libertatea de reședință, 53 și 62. Câteva lămuriri. Propunerea Consiliului este, de fapt, aceeași cu intenția Comisiei cu privire la temeiul juridic. Practic, nu s-au făcut uh, modificări, ci s-au corectat niște greșeli. Mm, s-a corectat nota de subsol din propunerea inițială. Noi am introdus uh, în mod greșit uh, cele două articole cu privire la mm, libertatea de reședință și libertatea de a furniza servicii, însă nu uh, sunt cele potrivite și cam atât. În ce ne privește, pur și simplu s-a corectat o eroare a comisiei, dar intenția noastră era aceeași. Soluția propusă de Consiliu este conformă cu achiul din domeniul drepturilor de autor. Avem uh, deja um, o directivă care se bazează pe cele trei articole, libertatea de a furniza servicii, libertatea de reședință și temeiul juridic pentru piață. Așadar, uh, propunerea Consiliului practic nu face nimic altceva decât să mențină practicile actuale și directivele privind drepturile de autor. În ce privește operele orfane, este foarte bine că am reușit să includem cele două articole despre care vorbesc, deoarece, după cum știți bine, la articolul 4 există o clauză privind recunoașterea reciprocă a operelor orfane. Avem, deci, iată și o clauză a pieței interne în această directivă și prin cele trei articole considerăm că temeiul juridic este foarte solid. Mulțumesc! Mulțumesc! La final, doamna Geriner de Odenburg, au fost menționate foarte subiecte, vă rugăm concluzii. Dziękuję Pani Przewodnicząca, dziękuję również wszystkim, którzy zabrali głos w dyskusji, a szczególnie dziękuję... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere, mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru cooperarea de până acum, care a fost foarte bună. În ceea ce privește întrebările care au fost uh, menționate cu privire la 3 cu 1 și formularea each work. Vreau să vă spun că avizul votat la, Consiliu, la comisia noastră a eliminat uh, each work. Nu mai apar în textul original. Deci, să nu-mi spuneți că mandatul cuprinde asta, pentru că nu are cum, deoarece nu mai există în text. Și am votat textul mandatului. Textul original care a fost adoptat la comisia noastră nu are formularea each work. Și asta este poziția noastră acum. PPE și ALDE au votat împotrivă și uite așa, avem acum avizul nostru care reprezintă rezultatul unui compromis. Și acum, editurile. Vreau să vă spun că Chiar înainte de votul nostru, am uh, vrut să includem uh, uh, radioul și editurile. Dar, încercând să ajungem la un compromis, PPE a solicitat ca uh, actorii privați să fie înlăturați din text și iar uh, cu privire la articolul 7 am fost de acord. Dar acest articol 7 nu a fost sprijinit de PP. Nu a fost sprijinit la votul final. Din acest motiv au rămas în text doar au rămas uh, doar editurile care nu mai sunt uh, privite ca fiind o instituție publică. Spuneți-mi cum tratează o editură uh, operele orfane? Cum le utiliza din punct de vedere comercial? Nu are cum. Pentru că fiecare editură lucrează pentru a avea beneficii comerciale. Iar asta e în contradicție. Rady i comisie, jako ci, którzy nie są objęci zakresem tejże dyrektywy, bo dyrektywa w tej chwili... Comisia și uh, Consiliul ar trebui să precizeze că directiva are influență doar asupra organizațiilor publice, deci o întreprindere privată nu poate să acționeze în scopuri necomerciale din moment ce activitățile sale sunt comerciale și este o uh, clară contradicție aici în privința despăgubirilor. Eh, sunt eh, în favoarea unei subsidiarietăți de pline și eu cred că aceste despăgubiri trebuie eh, normate la nivel național. Însă, dacă ne gândim logic, această despăgubire nu poate fi acordată înainte de utilizare. E o chestiune de logică și de formulare juridică. Despăgubire nu poate fi achitată înainte de utilizare pentru că nu precedă niciodată utilizarea operei. Este o uh, problemă uh, care uh, ar avea nevoie de mai multe clarificări. Aceste despăgubiri reglementate la nivel național, bun, de acord, dar din punct de vedere al logicii și din punct de vedere juridic, nu pot fi acordate înainte în privința posturilor de radio și uh, televiziune, vă amintesc că noi am insistat pentru eliminarea acestei date, dar toate uh, grupurile politice au acceptat propunerea noastră, de aceea nu mai figurează data. Acum Consiliul și Comisia ne propun să reintroducem această dată, dar numai pentru uh, posturile de radio pentru că din 2001 eh, directivele eh, le cer acestor posturi să dispună de toate informațiile privitoare la autor. Deci, eh, eu propun să fie reintrodusă data privitoare la posturile de radio și televiziune. Propunerea a apărut în cursul negocierilor, e adevărat, dar eh, nu trebuie neapărat eh, menținută. Pentru noi ar fi o soluție. Am cerut un registru la nivelul Uniunii pentru toți beneficiarii acestei directive, astfel încât să se poată eh, înlesni aplicarea directivei. Acest registru ar trebui să existe. Nu ar trebui să existe 27 de registre, ci unul singur. Noi am dorit acest lucru. și mm, evident ar trebui să se ocupă eh, agenția mm, care dispune de structura necesară, introducerea unui registru la nivel de agenție după o căutare sârguincioasă, după mine, asta ar fi o soluție practică. Este o propunere doar pe lângă faptul că aceste date vor fi adunate și puse la dispoziția publicului, agenția nu va mai avea alte competențe, ci doar gestionarea acestui uh, registru unic, atâta tot. Mi se pare că acestea sunt temele, mm, problemele ridicate. Cum v-am spus, pe 6 iunie ne vom întâlni cu președinția daneză. Nu am înțeles prea bine ce a spus domnul Nibler. Doamna Nibler, care asistenta dânsei mi-a spus că există o propunere privitoare la articolul 6. Eu n-am înțeles prea bine, poate că a fost o problemă de traducere. Uh, poziția uh, privitoare la articolul 6.2 este cunoscută, susținută de toate grupurile politice. Și după mine, dacă nu va fi susținută formularea la acest uh, articol, vom ajunge la o a doua lectură. Eu propun în text reluarea articolului 7 în întregime, fiindcă aici cea mai mare uh, Uh, parte din Comisia Juridică a, uh, uh, da, n-a, a fost de acord cu articolul 6 propus de liberal, pe urmă au urmat aceeași cale, erau la un moment dat divizați, două persoane au existat două voturi în plus față de numărul celor uh, prezent, numărul uh, valabil din punct de vedere juridic. Deci au, au votat uh, niște oameni în plus. Atunci, uh, asta e mm, uh, suficient ca să reintroducem articolul 6.2 sau putem să mai vorbim la a doua lectură. Vă cer, deci, să mi se răspundă. E, e voie ca doamna Nibler să facă un comentariu, dar pentru că vom schimba sala și pentru că mai am câteva comentarii de făcut, foarte, foarte pe scurt. Mulțumesc. Aș comenta foarte multe, dar mă limitez la două lucruri. 6 cu 2. Dacă citiți textul de compromis al comisiei, atunci, da, aș vrea să avem o completare la final. Ultima propoziție este... Revenues in the course of such uses. This is the original. Asta e textul original propus de comisie și aș vrea o adăugire. Și citez. purpose of covering uh, the, the costs of um, digitalization and making available uh, orphan works. Citat end. Am încheiat citatul. Deci, dacă clarificați asta, atunci va fi foarte clar ce vrem. Și anume că se investește în digitalizare și se uh, implică niște costuri suportabile. Și apoi vreau să fac și un comentariu de ordin general, cu permisiunea dumneavoastră. La trialog se negociază săptămâna viitoare, dar rezultatul care se negociază trebuie să treacă, nu-i așa, și prin Parlamentul European. Deci trebuie să votăm la plenară. Iar dacă se dorește asta, dacă se dorește ca Parlamentul European să fie de acord cu rezultatul, doamnă raportor, atunci ar fi util să implicați și celelalte grupuri politice cum trebuie în pregătirea trialogului. Eu de 12 ani uh, am făcut trialoguri și niciodată n-am văzut uh, așa un trialog. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum comunicările mele. Ne referim la următorul punct de pe ordinea de zi. 8. Finalizarea pieței unice digitale evident, nu mai putem să discutăm acum. Termenul uh, de depunere a amendamentelor este însă 21 iunie. Avizul, în măsura în care ne permite calendarul, îl vom analiza la finele zilei, precum și punctul 9 și 10. Deci, e vorba de două avize ale domnului uh, Mesa Roș, Termenul de depunere a amendamentelor și pentru aceste două puncte este 21 iunie. Închid această reuniune pentru ca, dragi colegi, să vă uh, rog să vă deplasați în A5G3, unde are loc votul de orientare la FEM. E vorba despre recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă. Doamna Lichtenberger, ba nu. Domnule Mesaroș, da, știu, vreți să interveniți, vă văd. Dau mai întâi cuvântul domnului Mesaroș foarte pe scurt, după care doamnei Lichtenberger, desigur. Nu vreau să fug din sală, uh, vă rog să nu faceți nici dumneavoastră, cei doi colegi vor să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în ultimul timp nu mai reușim să ne încadrăm în, în um, orarul nostru, în timpul alocat. În urmă cu două săptămâni mi s-a spus că discutăm despre acest subiect acum. Vreau să vă întreb, uh, aveți timp în această după-amiază pentru rapoartele mele? Azi la trei avem audiere și mai apoi am putea să continuăm discuția, pentru că mâine nu sunt aici și mi-ar părea tare rău să ratez această șansă. Before Înainte să răspund, repede și doamna Lichtenberger, care Probabil că se referă și la subiectul domniei sale. Ei bine, mi s-a spus următorul lucru. Că recunoaștem problema, și eu cunosc problema. Președintele Lene va fi aici la ora 15 împreună cu comisarul Șefcovic. Comisarul va veni la o, un schimb de vederi. Va menționa la început când vor fi uh, tratate aceste subiecte. În principiu, la finele ordinii de zi, dar sigur că înțeleg pe ambii eurodeputați, mult și către doamna Lichtenberger. Schaut, äh, dass es aus zeitlichen Gründen... Înțeleg uh, care e neplăcerea creată. Vă cer înțelegere pentru acest uh, subiect. Domnul Lene, la începutul reuniunii, la 15, va comunica exact cum ne vom încadra în program.